Există o cerere de cartonaș albastru. Da, sigur. Vă rog, domnule Breyer, aveți cuvântul pentru îndrepare. Dragă coleg, sunt aici. Ați spus că nu vreți ca Parlamentul European să fie delegitimizat. Cunoașteți uh, conceptul, de, conceptul uh, domnului Rousseau, conform uh, căruia cetățenii trebuie să fie de acord cu tipul de guvern pe care și-l doresc și credeți că această idee este o amenințare la adresa instituțiilor reprezentative sau sunteți mai degrabă de acord că noi suntem aleși să-i reprezentăm pe cetățeni. Uh, v-a expirat timpul, intervine președinta. Există o a doua solicitare. Domnule González Pons, vă rog numai puțin. Există o a doua cerere, dar e la latitudinea dumneavoastră dacă vreți sau nu să mai luați o întrebare. Ok, răspundeți întâi la aceasta. Bine, și apoi o luați pe a doua. Eu cred în uh, reprezentativitate și în uh, mandatul și democrația reprezentativă. Cred în asta în democrația reprezentativă și cred că Consiliul și Comisia ar trebui să-i consulte pe cetățeni, dar ei nu sunt parlamente. Cred că există totuși o contradicție între parlamentarii aleși care au fost uh, aleși de cetățeni. Uh, noi am fost aleși acum șase luni și nu mai văd de ce e nevoie de alte consultări. Îmi cer scuze. Președinta intervine. E foarte interesant, dar, dragi colegi, vă rog frumos, Mă scuzați. Nu știu cum uh, vă cheamă pe numele mic, dar uh, nu vorbiți în afara microfonului. Trecem uh, la următorul vorbitor, timp de două minute, domnul Ruiz de Vesa. Suntem foarte strânși cu timpul, vă rog. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să spun colegilor noștri din extrema dreaptă că uh, care vin în fiecare zi în această instituție să ne spună ce cred, ce consideră cetățenii și să ne mai spună și că ne înșelăm, că adevărul este că nu reprezentați decât 20-25% dintre europeni. Grupurile pro-europene care susțin această uh, rezoluție reprezintă uh, pe mai bine de 70-75% uh, dintre votanți, așa cum a fost demonstrat la ultimele alegeri. Așadar, haideți să lămurim lucrurile la acest aspect. În al doilea rând, au trecut 10 ani uh, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și dacă ne uităm puțin la lumea de astăzi, e bine, ea este total diferită față de uh, cea de acum 10 ani. Atunci nu aveam uh, Brexitul, primăvara arabă, pe Trump ca președinte a Statelor Unite, uh, fluxurile uh, migratorii și așa mai departe. Spre osebire de alți colegi care au uh, vorbit despre narcotizare, e bine, noi trăim uh, în, într-o anume realitate și e clar că trebuie trebuie să recunoaște că sunt anumite presiuni puse pe noi ca uh, europeni. Uh, conferința aceasta asupra viitorului Europei trebuie să aibă loc pentru că lumea există, ea arată așa cum arată, nu putem ignora uh, acest aspect. Însă vom face totul uh, într-o anumită conversație cu uh, cetățenii, uh, implicându-ne într-o discuție cu societatea civilă. E clar că o societate civilă organizată trebuie implicată în aceste discuții. Însă, Trebuie să încercăm să implicăm la maxim uh, uh, cetățenii și ONG-urile în această discuție, la fel și parlamentarii uh, naționali și să găsim un set de răspunsuri la provocările politice cu care ne confruntăm și pe care nu le mai putem ignora. Odată identificate aceste uh, provocări, trebuie să găsim uh, și răspunsul instituțional corect pentru fiecare în parte. Mulțumesc. Există un cartonaș albastru. Îl acceptați? Acceptați un cartonaș albastru? Da. Mulțumesc. 30 de secunde aveți. Domnul Roncea. Mulțumesc. Aș dori să vă întreb un lucru. Pentru că tratatul de la Maastricht eh, din 1992 stipulează o uh, uniune uh, civică. De ce se întâmplă că asta n-a avut loc? de ce n-am reușit să punem totul în aplicare? Dați-mi un motiv, vă rog. Aveți acum cuvântul. N-am înțeles întrebarea o Uniune Civică. Ce înseamnă asta? Eventual ați putea să vă întâlniți după aceea, spune doamna președinte, și să vă lămuriți. Doamna de la numărul 29 a solicitat uh, și dânsa o întrebare în baza cartonașului noastră. Acceptați? Da, bun, doamna, aveți cuvântul. Eu mă bucur de modul în care se desfășoară această dezbatere. Îmi place că există aceste cartonașe albastre pentru că simt pentru prima dată că, uh, într-adevăr, avem o dezbatere reală. E un lucru absolut necesar. Uh, vorbim despre viitorul Europei, așadar m-am gândit să ofer din timpul meu uh, colegului uh, de la S&D care a vorbit așa de frumos despre implicarea uh, cetățenilor și a îngerilor în acest demers. Subiectul este foarte important și m-am gândit că dacă fac asta pot să-i ofer mai mult timp să vorbească despre aceste subiecte. Mulțumesc! Aveți cuvântul. Eu cred în democrația reprezentativă, cum a spus și colegul nostru González Pons mai devreme, însă nu văd să existe vreo contradicție cu a uh, avea o consultare permanentă cu cetățenii. Noi suntem aleși direct și asta înseamnă că zi de zi trebuie să discutăm cu cetățenii și cu ONG-urile și trebuie să facem asta și în contextul conferinței cu privire la viitorul Europei. Thank you. Avem peste 16 solicitări de intervenție la Catch DI, prin urmare închid acum procedura uh, de înscriere la Catch DI. Uh, uh, trecem mai departe la următorul vorbitor, pentru două minute, domnul Michel Durand. Merci, euh, Madame Présidente. Euh, je crois que vous avez... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ați auzit care este par- poziția Parlamentului. Este, de fapt, quasi unanimă despre necesitatea de a reuși cu conferința privind viitorul Europei. E un element nou care se înscrie într-o dezbatere de multe ori mult prea instituțională și prin ea vine o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdem. Doamna Suicea, aș vrea să revin asupra unui cuvânt care e important pentru francezi. E vorba de curaj. Pentru că știți că despre curaj despre îndrăzneală. Uh, Danton vorbise deja, spunea că e nevoie de îndrăzneală și încă de îndrăzneală și mai multă îndrăzneală. Acesta este momentul când Europa acum este în pericol, ne aflăm la o intersecție, putem spune, și sunt multe pericole care ne pândesc de peste tot. Acum 70 de ani, Winston Churchill spunea în Place Clever, după război, că mari sunt pericolele cu care se va confrunta Europa, dar că mare este forța sa și trebuie să fie conștientă de această forță și de aceea mă adresez dumneavoastră, doamnă Suicea, dar și Consiliului. Mă voi baza pe o frază a lui Jean Monnet. Jean Monnet spunea atunci când s-a creat Europa că Europa nu este aici pentru a face coaliții între state, ci pentru a face legături între oameni, pentru a crea legături. Și acesta este momentul la care ne regăsim și azi. Mă uit, deci, cu îngrijorare și speranță în același timp către Consiliu. Mă uit la dumneavoastră, doamna Suicea, și mă uit la Comisie. Și vă cer, de aceea, numele acestei instituții care reprezintă cetățenii și pe toată lumea în Europa, vă cer în numele ONG-urilor care ne bat la ușă, la instituțiile europene, vă cer în numele societății civile să nu ratați această oportunitate de a ne, de a ne aduna pentru ca să lucrăm împreună, folosind toate aturile pe care ni le aduce cetățenia europeană. Trebuie să reușim împreună pentru că altfel vom eșua unii fără ceilalți. Vă mulțumesc! Uh, Mr. Manders, did you... Domnule Manders, ați cerut uh, catch the eye sau blue card când ați ridicat mâna? Mulțumesc. Răspunsul nu s-a auzit în cabină, dar avem o, un cartonaș albastru din partea domnului Castaldo. Îl acceptați, domnule Durum? Da, bine. 30 de secunde, domnule Castaldo. Stimate coleg, dragă Pascal, am lucrat foarte mult împreună pe multe dosare în ultimii ani și am apreciat discursul dumneavoastră și aș vrea să vă pun o întrebare. Am citit că de la această conferință se așteaptă că nu va putea să dezlănțuiască reforma tratatelor. Cum credeți că putem să folosim această ocazie pentru a discuta chiar și despre reforma tratatelor, pentru a putea da un impuls în cadrul acestei conferințe și, uh, și în această direcție pentru a putea reechilibra uh, instituțiile între ele, pentru că e important acest subiect. Mulțumesc! Da, mulțumesc, dragă Fabio, pentru întrebare. O să răspund uh, după ce am ascultat ceea ce a zis Consiliul și ceea ce a spus doamna Suicea, comisar. Nu trebuie să ne pripim, nu trebuie să ne interzicem nimic, ci pur și simplu trebuie să încercăm să punem uh, pe picioare un dialog necesar, soluțiile care sunt necesare. Știm care sunt blocajele din Europa, știm că putem să le depășim și deci haideți să o facem, să nu ne fie frică și reiau, haideți să avem îndrăzneală, haideți să avem uh, curaj, să nu ne fie frică de cetățenii europeni, să nu ne fie frică de dialog și să încercăm să reformăm eficient și efectiv Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, trecem la următorul vorbitor. Un minut și jumătate, doamna Del Bocorfield. Nous étudions ce texte. Am studiat uh, acest text uh, privind viitor, conferința privind viitorul Europei uh, și în luna ianuarie, ultima în care au fost și colegii britanici alături de noi. Deci, practic, suferim uh, efectele Brexitului și sperăm că va fi pri, va fi singura plecare a unui stat membru. Acum 10 uh, ani ne gândeam că va fi posibil acest uh, risc. Apoi, data trecută, am votat o rezoluție privind declanșarea articolului 7 împotriva a două guverne din statele membre, Polonia și Ungaria, ca urmare a unei grave încălcări a statului de drept. Și de 2 ani, practic, suntem uh, blocați și nu putem reacționa la aceste amenințări. Deci Uniunea Europeană se află într-un moment critic. Această idee a unei conferințe privind privind viitorul Europei este o inițiativă necesară și remarcabilă și putem felicita uh, președinta Comisiei și pe comisari că susțin această inițiativă și mai ales că Parlamentul European și-a asumat uh, această sarcină cu um, relativă îndrăzneală. Lucru promițător, dar haideți să fim lucid pentru că, da, lucis, pentru că dacă această conferință va fi un eșec, cu toții vom uh, avea de suferit și acesta poate fi o etapă în plus pentru o Europa mai inclusivă mulți dintre uh, conservatori um, Uh, vor să frâneze procesul. Noi, parlamentarii europeni, lucrăm aici în condiții privilegiate. Dacă nu uh, le permitem uh, cetățenilor să se implice, practic ne batem joc de ei. În Franța, în Irlanda și în Germania există astfel de adunări ale cetățenilor care trebuie să ne inspire. Ei trebuie să dezbată în cunoștință de cauză o organizare tehnică. Asta va avea un cost, însă trebuie să-i interesăm pe pe cetățeni, dar asta și acest lucru este absolut necesar. Vorbitoarea este întreruptă. Îmi cer scuze. Uh, să știți că n-are rost să vă depășiți timpul pentru că oricum o să vă tai microfonul și altfel nu putem să avem o dezbatere interactivă. Vă rog foarte mult să vă respectați timpul. Domnul Anema, un minut și jumătate. Eh, Stimați colegi, această mare conferință cu privire la viitorul uh, Europei uh, are ca și obiectiv să ofere o șansă pe ună dreptate unui transfer de competențe în Uniunea Europeană, ceea ce este un lucru foarte bun. Am văzut că în Uniunea Europeană cetățenii își doresc mai multă uh, securitate, mai multă prudență. Să sperăm însă că nu este vorba despre un exercițiu de pantomim. E clar că uh, Uniunea Europeană trebuie să uh, își regândească uh, viziunea. Uh, o dezbatere uh, cu popoarele ar trebui să fie o uh, dezbatere despre uh, popoare. Trebuie să existe însă poate și mai multe competențe la nivel central. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Burjo. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Funcționarea Uniunii Europene se bazează pe democrația reprezentativă. Aceasta înseamnă că există uh, doi reprezentanți democratici, Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Este bine să ascultăm ce au de spus ONG-urile și cetățenii, dar aceștia nu sunt reprezentativi pentru voința cetățenilor. Uh, politicienii sunt reprezentativi, uh, politicienii care îndrăznesc uh, să își asume responsabilitatea. În al doilea rând, Uniunea se bazează pe principiile proporționalității în ambele sensuri. Trebuie să avem o plus valoare europeană, pentru că altfel uh, nu vom face nimic. Deci trebuie să existe mai uh, multe uh, lucruri la nivel european, uh, dar există și lucruri care țin de competența statelor membre. Domnul Ferreira, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cei care comandă și decid în Uniunea Europeană și spun că trebuie să facem mai departe ce am făcut până acum, trebuie măcar să se prefacă că gândesc ceea ce spun despre schimbarea la fața Europei. De fapt, Trebuie să nu ne mai batem joc de cetățeni, pentru că ei sunt uh, cei care au răspuns la referendumul pe care noi le-am ignorat. Ei sunt cei care, de fapt, aceștia care comandă, par acum foarte interesați de părerea cetățenilor într-un proces foarte bine structurat, de care trebuie să se profite, așa zis. Suntem aici pentru a discuta despre viitorul Europei și de aceea nu suntem de acord cu această farsă. Suntem aici pentru a discuta despre viitorul Europei, dar fără insinuări care să pretindă, de fapt, găsirea unor soluții de, care sunt, uh, nu sunt adevărate. Trebuie să luptăm pentru o altă Europa, nu Europa neoliberalistă care uh, să bazeze numai pe capitalism, trebuie o Europa pentru cetățeni, o Europa nemilitarizată, nu Europa impozitării celor mai slabi în favoarea celor mai puternici, ci una suverană a statelor suverane egale. Discutăm despre Europa și trebuie să știm că suntem aici pentru a transforma această Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pigemon. Un minut. Dear colleagues, <clears throat> When we ask ourselves... Stimați colegi, când ne punem întrebări în legătură cu viitorul Europei, primul uh, lucru la care trebuie să ne gândim este ce rol va trebui să oferim cetățenilor. Dacă nu rezolvăm uh, această ecuație, peste câțiva ani, uh, împreună cu alți eurodeputați, se va purta o dezbatere similară, ori asta ar fi o înfrângere. Noi ne dorim ca cetățenii să fie pasivi, dezinteresați sau, din contră, ne dorim ca vocea lor să conteze cu adevărat și uh, ca ei să poată participa direct la democrația europeană? Eu uh, uh, pot doar să mă refer la niște mecanisme abilitate prin care cetățenii pot să participe la dezbateri și la luarea de decizii. Trebuie să actualizăm guvernanța democrației noastre Uh, pentru că există nemulțumiri uh, uh, în Europa care sunt în beneficiul partidelor populiste. Există un sentiment de nemulțumire justificat, însă nu trebuie să dăm o șansă euroscepticismului. Viitorul Europei nu este pentru sceptici, ci pentru cei exigenți. Domnule Pugemo, acceptați o întrebare din, din partea doamnei Monserrat. Aveți cuvântul, doamnă. Europa este un uh, proiect politic bazat pe statul uh, de drept uh, și este o comunitate de popoare la care aparține, de care aparține și Spania. E clar că Europa este antidotul împotriva naționalismului destructiv. Ați fugit de justiție Iar acum vorbim despre uh, aplicarea uh, legii. Imunitate nu înseamnă impunitate și nimeni nu e până la urmă deasupra legii. Când veți avea suficient curaj să uh, faceți față, și aici vorbitoarea este întreruptă de doamna președinte, aveți cuvântul, domnule. Doamnă Monserat, cred că dumneavoastră ar trebui să respectați regulile acestui uh, Parlament și ar trebui să recunoașteți uh, uh, faptul că anumiți reprezentanți ai acestui Parlament nu au dreptul de a-și susține prezumția de nevinovăție. Nu știu la ce instanță vă referiți, nu știu la ce infracțiune vorbiți, de puteți vorbi astfel în această instituție. Oamenii trebuie să respecte legea, clar. Vorbitorul este întrerupt. Domnul Taiania are acum cuvântul pentru un minut și jumătate. Signor președinte, Doamnă președinte, primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a proteja interesele Europei este să ne întoarcem la politică. Adevărata reformă mare este cea de a avea o Europa care să fie capabilă să facă față provocărilor interne și externe. E nevoie de un, ecolo- de un echilibru geopolitic diferit, o Europa cu o politică externă unică, cu o politică unică de apărare. Am văzut cât de slabă a fost Europa în criza din Orientul Mijlociu, în criza din Libia și Europa cum a reacționat în fața problemelor din Venezuela. Avem o ofensivă chineză la care Europa are datoria să răspundă de asemenea. Deci, e nevoie de o acțiune coerentă și puternică, ceea ce nu înseamnă să renunțăm la identitățile naționale, nu înseamnă să renunțăm la statele națiune. Europa nu trebuie să fie pretextul pentru a distruge unitățile naționale. Bineînțeles că patriile naționale vor rămâne, vor exista și trebuie să fie valorizate în contextul unei Europe mai puternice din punct de vedere politic. Eu nu cred că problema se va rezolva cu un referendum uh, ilegitim, nu cred că problema unității europene se poate rezolva cu un fel de democrație non-reprezentativă care să meargă împotriva voinței uh, popoarelor popoare care și-au ales uh, reprezentanții. Eu cred că trebuie întărit rolul Parlamentului European, trebuie să fie, în fine, capabil să aibă inițiativă legislativă, așa cum se întâmplă cu toate parlamentele din această lume. Deci, în această conferință, domnule, doamnă președinte, voi tre- trebuie să dăm spațiu vocii cetățenilor, dar și uh, vocii celor aleși, adică primarii, președinții consiliilor locale și aceștia sunt reprezentați în Comitetul Regiunilor. Mulțumesc! Domnul Silva Pereira are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Conferința privind viitorul Europei este o oportunitate pentru ca cetățenii să se întâlnească pentru a discuta despre viitorul Europei. Dar trei condiții trebuie să fie respectate. Trebuie să fie, în primul rând, o dezbatere cu adevărat adevărată și participativă, în care toți cetățenii, toate organizațiile reprezentative ale societății civile să poată să își facă auzită vocea. În al doilea rând, e nevoie să avem o dezbatere care să fie centrată pe adevăratele așteptări ale cetățenilor și care să aibă ca țintă construirea unor compromisuri politice care să fie fiabile și valabile. N-are niciun sens să intrăm într-o confruntare instituțională, o confruntare de utopii sterile sau într-o dezbatere anarhică în care toată lumea discute și nimic nu se decide. În al treilea rând, trebuie să fie o dezbatere care se ducă la o concluzie, deci care permite instituțiilor europene care sunt legitime să ia decizii și să facă pași concreți într-o direcție clară pentru o Europa mai justă, o Europa mai democratică și o Europa care să fie cea a prosperității pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Han, un minut. Tinerii sunt uh, viitorul Europei. Dragi colegi, cu siguranță vedeți uh, și ați spus același lucru în campanie așa cum o spun și eu acum. Și acum trebuie să vedem cât de serioși eram în campanie, pentru că această conferință privind viitorul Europei este și o conferință despre viitorul următoarei generații și ea trebuie să poată să participe. Aștept de aceea respect, respect în fața agorelor cetățenilor, a tinerilor, la fel ca și în fața tuturor celorlaltor cetățeni. Și cred că cu amendamentele pe care colegii le-au înaintat nu ajutăm în acest sens. Aștept din partea Parlamentului European și Parlamentelor Naționale să trimită și deputați tineri, pentru că numai dacă avem tineri pe toate nivelurile acestei conferințe, putem să arătăm că le luăm în serios poziția, că avem respect față de poziția lor și că activ noi suntem cei care lucrăm pentru ca ei să aibă o voce auzită aici. Vă rog frumos să nu mai fluierați. Domnul Bozelager, un minut și jumătate. După ce am ascultat uh, această dezbatere, mă bucur și mai mult că avem o rezoluție puternică în Parlament care practic uh, sprijină viitorul Europei. Vreau doar să menționez câteva aspecte care au fost deja menționate pentru a sublinia acest lucru. Recunoaștem problemele, într-adevăr, și tocmai pentru că recunoaștem problemele, încercăm să găsim soluții. Și așa cum spunea domnul Verhofstadt și cum spunea și doamna Obri și alții, problemele țin de provocările cu care ne confruntăm, migrație și așa mai departe. Nu putem să le abordăm în totalitate pentru că acum suntem blocați în soluțiile noastre. De aceea avem nevoie de această conferință referință pentru viitor. A doua chestiune este legată de interesele naționale. Da, în momentul de față nu putem să ne apărăm interesele naționale, pentru că interesele naționale sunt interese europene. E important de înțeles acest lucru. Majoritatea din Parlament este pentru viitor și viitorul poate fi realizat numai dacă găsim un viitor comun pentru Europa, împreună. Asta înseamnă că trebuie să avem o viziune comună, împărtășită cu cetățenii și sper că prin această conferință putem merge pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Vilimski, un minut. Apologies, Mr. Vilimski. Îmi cer scuze, domnule Vilimski. Nu v-am văzut. Acceptați uh, un cartonaș albastru? E un aranjament sau ce? E doar o acțiune spontană, nu sunt sigură. Vă rog, mulțumesc, uh, domnule Bezalagăr. Într-adevăr, uh, am spus și eu că avem nevoie de o rezoluție puternică, dar uh, noi vom avea apoi o rezoluție despre Ungaria și Polonia. Cum putem garanta că această rezoluție pe care o votăm nu va duce la aceeași uh, situație și că vom obține cu adevărat uh, rezultate și că Parlamentul va susține ceea ce a votat? Mulțumesc! Există două elemente prin care putem să ne asigurăm uh, Uh, că nu e doar uh, vorbă goală și trebuie să avem uh, schimbări de tratate, schimbări de procedură și să parcurgem procesele legale din Parlament. Nu trebuie să avem doar o abordare de jos în sus, cum spunea domnul Verhofstadt, și trebuie să mergem înapoi la cetățeni și să întrebăm dacă sunt rezultate bune. Așa doar așa, prin această asumare a răspunderii, putem să ne implicăm cu toții. Mulțumesc. Acum, domnul Bilimski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vrem să ne apucăm de viitorul Europei, de deja am eșuat la o prelucrare de succes a prezentului și a problemelor cu care ne confruntăm acum. De exemplu, migrația din 2015. Nu sunteți în stare să oferiți o pază corectă la frontierele externe. Apoi, alt domeniu problematic domeniul valutar, economic, economic avem o, pozit, o politică de zero dobândă în politica um, monetară și nu reușim, de fapt, să relansăm economia. Deși trebuie să vorbim despre succes și, în același timp, punem deoparte toate aspectele importante. Criza climatică este folosită pentru ca să scoatem din buzunarii oamenilor și mai mulți bani pe taxa pe dioxid de carbon, în timp ce Uniunea Europeană, de fapt, uh, eșuează ar trebui să stabilească un singur sediu pentru Parlamentul European, deși 120 de camioane trec uh, de la Bruxelles la Strasburg și înapoi la fie, în fiecare lună. Totuși, trebuie să recunoaștem că viitorul Europei nu este o centralizare a statelor națiune, uh, pentru că ele sunt destul de deștepte să își rezolve singure problemele și acolo este cheia pentru o adevărată șansă pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Domnule Vilimski, aveți o întrebare cu cartonaș albastru din partea doamnei Demen. Vă rog, puteți să vă puneți întrebarea. Domnule Vilimski, dumneavoastră n-ați vorbit la subiect, dar aș vrea să vă întreb de aceea ce vă împotrivește să acceptați cetățenii Uniunii în această conferință, să intrați într-un schimb de opinii, să vedeți care este părerea lor despre viitorul Europei. Dacă tot vă feriți să le auziți vocile atunci ei vor gândi uh, mult mai departe, mult mai european și mult mai bine decât uh, noastră. Da, mulțumesc, doamnă. Vă respect, sunteți nouă în acest Parlament. Eu am mai fost aici o legislatură și am văzut că de sute de ore am discutat despre viitorul Europei cu participarea cetățenilor, grupurilor de interes. Oricine dorea să participe putea să o facă. Nu există un consens pe subiect. Parlamentul nu dorește să dea un răspuns de fapt. Am uh, discutat despre cinci scenarii pentru un viitor al Europei și până astăzi, în 2016, când am auzit acele scenarii, Parlamentul are parcă o teamă să se se stabilească pe unul dintre ele. Acesta e reproșul pe care eu îl fac aici față de plenară și vreau să vi-l exprim și dumneavoastră. Mulțumesc! Următorul vorbitor spune președinta, un minut, domnul Bușade. Años, Doamna. años desde la entrada en vigor del tratado de... președinte, am avut de la Tratatul de Lisabona o criză financiară, o criză a migrației, un Brexit și n-am reușit să rezolvăm niciuna dintre aceste probleme. Cred că e minunat că discutăm viitorul Uniunii, însă se pare că soluția este să continuăm să mergem înainte spre marginea prăpastiei în lumina problemelor pe care le-am uh, avut. Trebuie să ne asigurăm uh, că cetățenii însă nu sunt uh, excluși, așa cum s-a întâmplat. Uh, până acum. Începem acest proces cu două state care sunt uh, sancționate și cu uh, un procent de peste 20% din uh, populația Europei care ajunge să fie exclus. Până la urmă, vorbim despre Europa unor națiuni suverane care își apără tradiția și eventual aș putea să reamintesc ceva ce se uită adesea, și anume că viitorul nostru este legat de tradițiile, istoria și cultura noastră. Uh, aveți o solicitare de uh, cartonaș albastru. Acceptați întrebarea din partea domnului Simon. Aveți cuvântul. Mulțumesc, aș vrea să combat o legendă pe care doi vorbitori din partea grupului dumneavoastră o răspundește, o răspândesc aici. Dumneavoastră spuneți că ați fost exclus de la planificarea și redactarea acestei rezoluții. Nu este adevărat. Nu știți că dumneavoastră ați spus că doriți să vă retrageți. Toți ceilalți v-au exprimat regretul pentru faptul că n-ați participat. Am fi vrut să avem o rezoluție care să implice toate grupurile, dar dumneavoastră v-ați retras din redactare. Noi nu am exclus pe nimeni. Vă este cunoscut acest fapt? Lamento disentir, pero yo formo parte también de... Regret uh, Uh, că avem opinii diferite aici. Uh, ca membru al Comisiei pentru Afaceri Constituționale am văzut că s-a înaintat o propunere la uh, întâlnirea anterioară în legătură cu federalizarea uh, Europei și închiderea Europei. Uh, am înaintat amendamente uh, la această inițiativă. Deci uh, cum am fi putut uh, proceda uh, altfel? Dacă am fi uh, implicați de la început în respectul cetățenesc care ar fi trebuit acordat, lucrurile ar fi stat cu tot totul altfel. Următorul vorbitor, um, un minut. Mulțumesc. Dorim să ajungem la o Europa mai unită, la o Europa mai puternică, mai flexibilă. după cum spuneam. Avem nevoie pentru aceasta însă de o Europa mai dreaptă, mai ecologică, mai socială. Pentru că numai așa putem să reușim să nu facem pași înapoi. Revenirea la un trecut sumbru ca viitor în care extremiștii de dreapta, populiștii sunt cei care bântuie, nu trebuie să se întâmple. Pentru a reuși așa ceva, e nevoie de un dialog cu un rol puternic al Parlamentului European. Nu trebuie însă să ne limităm la elite. Trebuie să îi cooptăm pe toți oamenii din toate mediile societății. De aceea am semnat această rezoluție, deși noi am fi dorit mai degrabă o abordare radicală, iar această atitudine refractară a dreptei nu am dorit să o susținem. Iată de ce am semnat. Vrem să implicăm pe cetățeni, ni se pare mult mai bine așa. Mulțumesc. Domnul Șincici, un minut. Mulțumesc. Popoarele și țările europene trebuie să coopereze și să rămână pe acest continent, indiferent ce se întâmplă. Astăzi uh, avem uh, ziua recunoașterii Republicii Croația. Trebuie să vă spun că mă bucur să aud că unii dintre politicienii de frunte recunosc că au dat greș. Felicitări pentru asta. Este primul pas pe care trebuie să-l faceți. În Croația, atunci când, există, când a existat un dezastru natural în Dalmația, am dat cu toții dovadă de sprijin și solidaritate. Totuși, la nivel european nu există solidaritate. Există opresiune, există politici uh, represive. Vreau să menționez politica monetară și politicile monetare. Croația vrea să introducă moneda euro și nu mai avem instrumente monetare la dispoziție în ceea ce privește rata dobânzii. Ce se va întâmpla? Vom pierde, ca și Grecia, 25% din economia noastră. Economia noastră va eșua în totalitate. Mulțumesc! Can be... Stimați colegi, această conferință de 2 ani poate să fie diferită decât un podium pentru uh, politicieni populiști. Avem șansa să lansăm uh, o dezbatere inclusivă despre Europa și viitorul său. Poate să fie o dezbatere între egali care se ducă la un mecanism permanent de dialog în Europa. Uh, indiferent de rezultatul său final, această conferință este un proces uh, politic care poate să aibă propria sa valoare adăugată, respectând uh, unitatea europeană, promovând dialogul cu cetățenii și stimulând sentimentul de proprietate asupra Europei printre cetățenii noștri. Un astfel de dialog deschis fără precedent poate să facă Europa să crească și democrația să strălucească. Această conferință poate fi uh, o urmare a elementelor noi din, uh, uh, uh care s-a văzut la uh, Uh, alegerile europene, care au fost pentru prima dată niște alegeri europene în adevăratul sens al cuvântului, 28 de alegeri separate. Știm acum că cetățenilor nu li se poate oferi doar posibilitatea să uh, asculte ce avem noi, instituțiile și politicienii, să le spunem în legătură cu politicile ecologice, migrația, digitalizarea, uh, justiția socială, competitivitatea, mediul și așa mai departe. Ei vor să participe și să răspundă la provocări care le-au fost adresate pentru ca Europa să li se potrivească. Noi trebuie să învățăm, însă să ascultăm. Mulțumesc! Uh, Hübner, there is a blue... Doamnă Hübner, există o solicitare uh, în baza cartonașului albastru. Acceptați întrebarea? Nu, cred că e vremea să mutăm dezbaterea reală înspre alte locuri. Uh,

Cred că uh, avem o sarcină în uh, a lansa această conferință, pentru, nu pentru că motorul uh, Europei este în pană, ci pentru că trebuie să facem o introspecție colectivă și trebuie să spunem clar că modul nostru de funcționare ar trebui să ne conducă spre locul dorit. Această conferință va fi locul de a ne pune un diagnostic colectiv, de a ne întreba în legătură cu motivele pentru paralizia noastră, de a coaliza eforturile cetățenilor pentru viitorul lor, de a da o voce Uh, celor dezamăgiți și tinerilor. De altfel, ceea ce uh, lipsește ca argument și uh, argumentă pentru celor care nu au argumente pentru uh, această conferință să se gândească puțin la ce simt tinerii britanici în fața Brexitului. Mulțumim, domnul Breyer, pentru un minut. Doamnă președinte, cum reușim ca politicile europene să fie în favoarea cetățenilor și nu a multinaționalelor? Cum putem să limităm lobbyismul? Cum putem să îi lăsăm pe cetățeni să ia cârma în mână prin referendumuri și printr-o democrație directă? Pentru a putea recâștiga încrederea cetățenilor în UE și pentru a preveni o dezintegrare a Europei sau o preluare de către naționaliști, așa cum am auzit uh, pericolul chiar azi, e nevoie de o reformă fundamentală, de o nouă strategie. Această conferință privind viitorul Europei va aduce, să sperăm, o mică îmbunătățire dar tocmai din partea reprezentanților UE să așteptăm să se reformeze mai întâi pe ei, e ca și cum ai întreba broaștele cum să steci o mlaștină. Haideți să încercăm să recâștigăm încrederea cetățenilor, pentru că e nevoie de o convenție aleasă de cetățeni și care să aibă ca mandat să aibă o nouă, să elaboreze o nouă Constituție și după aceea, printr-un referendum, să-i lăsăm să decidă ce fel de Europa își doresc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Bardela, un minut. Mulțumesc. Mâine Europa socială, mâine Europa care protejează, mâine o Europa mai democratică. Și iată că au trecut 30 uh, de ani uh, de când responsabilii politici ne cântă aceleași cântece și nu-și țin niciodată promisiunile. Niciun proiect european legitim și durabil nu se va materializa câtă vreme nu se bazează pe o cooperare liberă între națiuni și pe respectarea suveranității fiecăruia. Uniunea Europeană nu trebuie criticată doar pentru structura sa, ci și pentru politica sa. Protejarea popoarelor în fața globalizării sălbatice, apărarea identității, inteligența artificială, revoluție tehnologică sau mediu și ecologie. Modelul vostru european ne-a făcut să ratăm totul. Ar trebui să concurăm cu America, cu uh, China, cu Rusia și India. Dar, de fapt, suntem neputincioși. Și aș vrea să-mi exprim și o dorință ca această conferință privind viitorul Europei să fie momentul unei schimbări radicale. Da, nu fac iluzii. Uh, Domnule Bardella, aveți un cartonaș albastru de la domnul Habibul, acceptați? Thank you very much. Um... Mulțumesc. Domnule Bardela, sunteți de acord cu mine că numele acestei uh, conferințe nu este potrivit, ar trebui să fie viitorul uh, Uniunii Europene, nu viitorul Europei. Și nu sunteți de acord cu mine că și conferința, că am putea să ne lipsim de această conferință, pentru că viitorul uh, Uniunii Europene este sumbru și se va dizolva în curând. Eh, nu confund Europa și Uniunea Europeană. Cred că Europa este un uh, continent care a inventat uh, națiunile cele mai frumoase și cele mai vechi din lume. În orice caz, Uniunea Europeană, um, uh, care s-a construit acum 30 de ani, este pe cale să distrugă națiunile. Mă bucur că poporul britanic și-a reluat libertatea, dar nu putem să ne imaginăm o cooperare europeană fără puterea britanică și cred că va trebui să continuăm uh, să avem în vedere noi parteneriate spre o nouă construcție europeană și națiunea britanică. Președinta, dragi colegi, pentru a facilita dezbaterea, voi accepta un singur cartonaș albastru pentru fiecare vorbitor. Domnul Zil este următorul vorbitor pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă cetățenii văd că, în ciuda Green Deal, acceptăm să adoptăm niște legi protecționiste pentru transportatori uh, în Europa, probabil că se îndoiesc în legătură cu credința noastră în valorile uh, europene. Dacă ne gândim puțin la ce se întâmplă cu bugetul uh, european, care este la nivel de 1% sau chiar mai puțin din bugetul federal, dacă diminuăm mereu resursele pentru politica de coeziune într-un context demografic de așa uh, dificil, care ar duce la o fugă a tinerilor dinspre regiunile periferice înspre uh, cele centrale. Uh, dacă um, se favorizează astfel de fenomene, clar că cetățenii nu vor avea încredere în Uniunea Europeană. Marile state uh, membre uh, uh, joacă un rol mai pregnant decât cele mici, asta într-adevăr dezamăgește cetățenii. Cetățenii ar trebui să poată vota pentru liste trans-europene, însă dacă nu, nu vor fi încântați. Riscăm să distrugem altfel ceea ce am obținut bun în Europa, în loc să obținem mai mult. Uh, următorul uh, vorbitor, domnul Virumțen, un minut. Mulțumesc. Uniunea Europeană este un proiect al elitelor, ține cont de multinaționale și de cei mai bogați. Iar uh, aceasta se va face pe spinarea climei, pe spinarea lucrătorilor. În loc de acest proiect, avem nevoie de o colaborare democratică cu adevărat, în care natura, cetățeanul, clima se află în centru. Avem nevoie de o discuție fundamentală despre felul în care trebuie să colaborăm în Europa. Nu avem nevoie de o discuție care să fie determinată încă de la început, în care concluziile sunt întotdeauna că e nevoie de mai multă centralizare, de piețe mai reglementate. E nevoie de o implicare adevărată a cetățenilor, a societății civile și a parlamentelor naționale. Noi suntem pentru acest proiect de rezoluție nu, nu ne este frică să-i uh, întrebăm pe cetățeni ce părere au și aceasta e un semnal din partea noastră către Comisia Europeană, pentru că dacă nu îi implicăm cu adevărat pe cetățeni, dacă nu implicăm populația, atunci cetățeana nu, niciodată nu o să ne ierte. Mulțumesc, uh, domnul Tais, un minut. Doamnă președintă, viitorul Regatului Unit este Uh, luminos, plin de oportunități, pentru că avem certitudinea politică că în numai două săptămâni vom părăsi Uniunea Europeană. Vom avea oportunitatea să ne conducem țara așa cum ne dorim noi, nu cum ne spune Uniunea Europeană. Oportunitatea să fim o țară cu creștere ridicată, o economie cu taxe reduse, care concurează pe scena mondială fără birocrație și fără protecționism. Oportunitatea de a avea o politică rezonabilă, corectă, corectă, echitabilă de migrație, care să fie bună pentru țara noastră. Oportunitatea de a folosi ajutorul de stat pentru industriile noastre strategice și companiile strategice. Nivelurile de ocupare sunt uh, la un nivel record, iar șomajul este la un nivel record scăzut, mai ales pentru tineri. Vă sugerez, doamnă președintă, uh, oportunitatea uh, poate fi uh, strălucitoare, luminoasă și pentru cele 27 de state membre care rămân să își uh, preia din nou controlul. Domnul Caras, un minut și jumătate. Stimate doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Cred că majoritatea dintre noi suntem de acord că viitorul nostru este o uniune puternică, mai eficientă și mai credibilă. Cred că Uniunea Europeană sunt toți cetățenii, sunt regiunile, sunt națiunile și comunitatea europeană. Să încercăm să ne împrietenim cu acest viitor, să îi aducem pe cetățenii noștri ca aliați de partea noastră, să prezentăm viitorul uh, Uniunii Europene și rolul ei în uh, Europa fără să mai fie pus în discuție. E nevoie de o democrație europeană adevărată, nu e nevoie de nicio decizie, să, ca nicio decizie să fie luată fără Parlamentul European. Trebuie să renunțăm la unanimitate în procesul decizional. E nevoie de un drept european cu liste europene, dreptul de inițiativă, supremația bugetului, dreptul la, autofinan- la finanțare din resurse proprii, toate acestea sunt uh, necesită și un guvern european care să poată să fie purtătorul de cuvânt al Europei în lume. E nevoie de o politică comună de securitate și externă. Viitorul nostru necesită un răspuns european la toate provocările globale. Viitorul nostru necesită o piață internă fără bariere, iar viitorul nostru necesită un buget care să înțeleagă toate sarcinile care îi revin, să înțeleagă ce doresc cetățenii și care să corespundă și demografic la ceea ce este acum Europa. Viitorul are nevoie de asemenea de dialog, de o conștiință europeană, de o acțiune comună, iar noi, Parlamentul, și trebuie să ne asigurăm că se poate așa ceva. Noi care avem un milion de vizitatori pe an, noi care avem uh, birourile de legătură în statele membre, care suntem în contact cu tot felul de uh, părți implicate, trebuie să acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caras! Iar acum, următorul vorbitor e domnul Pizapia un minut. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Au trecut cam 80 uh, de ani aproape de când Altiero Spinelli, care era um, pe o insulă exilat a scris uh, conceptul său despre viitorul Europei și astăzi avem nevoie de o renovare și de acțiuni concrete. Conferința pe viitorul Europei ne oferă o oportunitate unică și poate chiar ultima pentru a, răspundere, a răspunde la toate nevoile de schimbare. Nu e nevoie de schimbare numai în centrele urbane, ci și în zonele rurale, periferii ascultându-i și pe cei care sunt împotrivă, cei care sunt critici, cei care nu sunt de acord cu actualul sistem în care funcționează Uniunea. Pentru aceasta este indispensabilă o structură care să fie capabilă să transformă idei în rezultate concrete. Angajarea instituțiilor europene de a realiza chiar și prin modificarea tratatelor, câteva propuneri care vor reieși din această conferință, pentru că altfel nu facem decât să risipim poate ultima șansă de schimbare și riscul de a ni se întoarce împotriva acest lucru ca un bumerang, de a avea un pas în urmă, înapoi pentru Parlament și pentru Uniune este foarte mare. Sigur că această cale nu e simplă, dar trebuie să trecem prin ea și o vom face cu convingere și cu pasiune. Mulțumesc! doamnă președinte. Conferința despre viitorul Europei ar trebui să nu se ocupe de altceva decât de um, viitorul nostru comun și despre felul în care trebuie să continuăm majoritatea uh, celor care contează în acest proces trebuie să fie implicați, adică cetățenii. Și mă bucur că am avut curajul să facem acest pas în ultimii ani am mai auzit dorințe de schimbare. Niciun coleg nu a spus că lucrurile merg perfect și că nu avem nevoie de schimbări. Deci e foarte bine că noi, politicienii, acum suntem gata să facem față criticilor, să ascultăm ce am făcut greșit și ceea ce trebuie să îmbunătățim. Ceea ce se întâmplă aici în bula de la Bruxelles nu este de multe ori perceput foarte bine de către cetățeni. Europa se schimbă, lumea se schimbă, suntem confruntați cu noi provocări uh, din punct de vedere tehnologic, ecologic, dar și de securitate. Și trebuie să răspundem la acestea. Cel mai rău lucru pe care am putea să-l facem acum ar fi să trecem la inacțiune, să continuăm ca până acum, business as usual. Pentru foarte mulți ar fi o soluție foarte comodă, dar ar fi o soluție care nu este vizionară și în același timp e greșită. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șaranțova. Aveți o cerere din partea domnului Buselager de cartonaș albastru. 30 de secunde, vă rog, domnule Buselager. Doamna Șaranțova, mă bucur că ați menționat participarea cetățenilor, dar una cu sens. Întrebarea mea este, că s-a discutat deja, cum considerați că trebuie să arate o participare care să aibă sens cu un maxim de oameni? Da, mulțumesc, e o întrebare ușoară, mulțumesc. dacă ar ține numai de mine, atunci eu aș vrea să las numai cetățenii să participe și mai ales tinerii. Eu când merg în uh, Cehia, prin regiunile țării mele, vorbesc cu ei, vor să participe, dar noi nu le-am dat încă șansa cum să o facă. Iată de ce Comisia, Consiliul, deputații și din partea Parlamentelor Naționale ne întâlnim acum în această conferință pentru ca să-l ascultăm pe cetățean. Ei sunt cei mai importanti, iar trebuie să vezi motorul. Mulțumesc. Domnul Ainsl. Stimați colegi, Brexit ar trebui să fie o advertizare dură pentru noi toți despre ceea ce se întâmplă atunci când oamenii văd că, un, că Uniunea Europeană este departe de neatins și că nu uh, e supusă răspunderii. Până la urmă, uh, demagogii extremei drepte uh, au uh, primit apă la moară pentru a întoarce oamenii împotriva uh, Europei și pentru a stimula uh, uh, o frică uh, a oamenilor și euroscepticismul. Pentru uh, Marea Britanică este prea târziu să mai facem ceva, însă ceilalți ar trebui să înțelegem ce înseamnă această calamitate care e Brexitul. Până la urmă, vocile cetățenilor și a societății civile trebuie să se audă clar acest proces nu poate fi redus uh, uh, doar la un exercițiu de formă. E îngrijorător faptul că lobbyști puternici și marile uh, corporații pot cu ușurință să influențeze politicile guvernamentale oriunde în lume, câtă vreme cetățenii sau ONG-urile adesea sunt reduși la tăcere și ținuți în întuneric. În acest punct al conferinței acesteia pentru viitorul Europei este foarte important să uh, o profităm de ocazia de a amplifica voce tuturor cetățenilor și europenilor uh, uh, către care uh, ne îndreptăm atenția uh, și noi, cei din uh, țara mea. Mulțumesc foarte pe scurt, doamnă uh, Huctasari. Sunteți uh, următoarea vorbitoare. Ați vrut și să adresați o întrebare. Nu o voi permite. Din păcate, uh, timpul ne apasă, iar consilierii îmi spun că nu mai putem permite întrebările în baza cartonașului albastru. Îmi cer scuze pentru asta. Pot să închei? Îmi permiteți? Avem o ședință formală la ora 12 și trebuie să pregătim această sală, deci trebuie să uh, acceptați hotărârea mea în legătură cu acest subiect și eventual să discutați această procedură cândva pe viitor. Vă mulțumesc pentru cooperare și pentru participare. Doamna uh, Hutasari, pentru un minut. Puhemies. Totalitarismista. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, a fost greșeala mea. Ați vrut uh, să semnalați un punct de procedură? Vă rog, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Trebuie să vă contest decizia legată de cartonașele albastre, pentru că avem o oră între sfârșitul acestei dezbateri și începutul următoarei dezbateri. Înțeleg ce aveți, ce ați spus, înțeleg că trebuie să discutați, dar aveți suficienți președințe, faceți acest lucru și vă rog să continuați dezbaterea. Până acum uh, am văzut că această dezbatere uh, a fost um, înviorată de cartonașele albastre. Așadar, vă rog uh, să permiteți în continuare utilizarea cartonașelor albastre. Mulțumesc! Eu ador uh, sistemul de cartonaș albastră și cred că funcționează. Totuși, nu pot uh, să permit ca această dezbatere să se prelungească uh, peste ședința formală de la prânz. Uh, putem să discutăm ulterior despre cum putem continua procesul, dar acum n-am această flexibilitate de o oră. Mi-aș fi dorit să am, dar nu am. Așa că vă rog frumos să acceptați decizia mea, mergem mai departe cu dezbaterea și poate că vom reforma sistemul în viitor. Acum, doamna Hutasari, fără întrerupere, aveți un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În uh, totalitarism uh, există cooperare numai cu cei care sunt de acord. Uh, EUn tulevaisuushankkeessa torjuttaviksi uhkat. Totuși, uh, grupul nostru a fost uh, exclus din negocieri. S-au uh, menționat amenințări, naționalism, Brexitul. Pentru cine sunt amenințări? Pentru că cu siguranță nu pentru cetățeni și cu siguranță nu pentru suveranitatea statelor membre. Ele sunt însă o amenințare pentru proiectul socialist uh, de putere și pentru conducerea Uniunii Europene, care e de părere că trebuie să mai încerce odată socialismul să vadă cum merge. Brexitul a dus la o reacție de panică. Și de aceea steagurile noastre au fost date jos de pe birourile noastre de aici. Ni s-a spus că noi trebuie să implicăm pe cetățeni în această discuție, dar nu e vorba de toți, pentru că ei spun tot timpul că populiștii nu trebuie să fie implicați în această discuție și uh, cetățenii de ce nu trebuie să fie implicați? Trebuie să aștepte. Mulțumesc. Cred că nu depășați. Ați fost în regulă cu de, timpul v-am dat 30 de secunde pentru că așa era. Domnule Epnic. Eh, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, rezoluția majorității este foarte uh, clară. Ne dorim un uh, stat suveran european cu propriu uh, guvern și atunci statele membre să devină pur și simplu provincii. Asta ar fi o variantă de nouă Europa? Până la urmă este vorba de fapt de o cooperare între state. Până la urmă, să nu uităm, ar putea face efortul și să eliminăm birocrația existentă, nu să creăm un proces uh, paralel cu un proiect uh, concurențial și competitiv uh, în sine. Cred că trebuie să luăm în calcul diferențele între statele membre și credem că, până la urmă, populația ar trebui să se poată manifesta la un referendum. Noi putem să găsim poziții nebuloase, dar cetățenii ar trebui să se poată exprima direct în legătură cu uh, ceea ce percep ei ca fiind viitorul uh, Europei. Mulțumesc. Doamna Fox, un minut. Este cea mai bună dezbatere la care am asistat uh, în acest parlament. Ați prezidat foarte bine, doamnă McGuinness. Am avut reflexii foarte oneste și chiar și uh, Guy Verhofstadt a dat vadă de puțină modestie. Întotdeauna vorbiți despre consultări și despre adunările cetățenilor, dar există pericolul ca cetățenii să fie implicați în mod uh, superficial uh, și de formă. De fapt, cetățenii europeni europeni vorbesc liber, dezbat liber, uh, tot timpul, fără ajutorul birocraților. Cetățenii europeni adesea își uh, strigă în gura mare opiniile la alegerile naționale, la referendumuri, dar adesea sunt nesocotiți de cei de aici când cetățenii europeni critică instituțiile europene sau politicile europene de austeritate, mulți uh, eurodeputați uh, își uh, pun mâinile la urechi sau scuipă insulte, le spun că sunt populiști, că sunt de extremă dreaptă. Eu sunt de fapt la stânga. Uh, sunteți manipulați de dezinformare sau de demagogi, le spun ei uh, alegătorilor. Și aici nu putem să fim serioși în ceea ce privește consultarea cetățenilor dacă îi demonizăm pe cei care își strigă în gura mare opiniile. Vorbitoarea este întreruptă. Doamnă, nu vă poate auzi nimeni, dar puteți să vorbiți singură în continuare, nicio problemă. Eu v-am tăiat microfonul ca să vă respect timpul.